Bon, on va commencer. Hein. O să începem. Bien, chers collègues. Dragi colegi, doamne și domnule, vă invit să luați loc sfertul de oră bruxelez fiind deja epuizat. Deschidem ședința. Aș vrea să mă asigur că agenda, așa cum vă este propusă, poate fi adoptată. și trebuie să vă comunic deciziile adoptate ieri de către coordonatorii comisiei noastre. Mai întâi am făcut uh, anumite nominalizări pentru modificarea regulamentelor financiare legate de revizuirea cadrului financiar multianual, revizuirea la jumătate de parcurs, propuneri de modificare cu privire la acordul interinstituțional între Parlamentul European, Consiliu și Comisie în legătură cu disciplina bugetară, în legătură cu cooperarea bugetară, în vederea unei gestiuni financiare exemplare, mobilizarea magiei de urgențe și modificările. Coraportorii sunt domnul Bric și doamna Toma în legătură cu regulile financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, vom aplica regula 55 pentru o comisie comună între <clears throat> Comisia de Control Bugetar și Comisia noastră și va trebui să desemnăm un raportor în legătură cu prelungirea duratei Fondului European pentru investițiile strategice, ca și înființarea unui fond pentru European Advisory Hub, baza 55, prelungim ce s-a pus în aplicare pentru prima variantă a EFSI și deci raportor va fi José Manuel Fernández în legătură cu European Fund for Sustainable Development și garanția FSDI a fondului corespunzător. Comisia de buget uh, cere poziția de lider și raportor va fi desemnat de grupul PP. Garanția pentru Banca Europeană de Investiții împotriva unor pierderi care rezultă din operațiunile de finanțare de proiecte din afara Uniunii Europene. Gardien Zabal va fi raportor. Fondul de garanție pentru acțiunile externe. Raportorul va fi desemnat de grupul S și D. În ce privește rapoartele pentru a exprima un aviz, Promotion of Internet Connectivity în locul Communities, raportor va fi desemnat de grupul GUE, raportul implementare pentru inițiativa de ocupare pentru tineri, Raportor va fi desemnat de grupul PP. În plus, <clears throat> coordonatorii au aprobat calendarul ședințelor Comisiei pentru Buget pentru anul 2017. Coordonatorii au decis misiunile delegației următoare pentru 2017, Tunisia, Săptămâna verde de pe 20-24 februarie, Palestina. Săptămâna verde de pe 22-26 mai și Irlanda de Nord în săptămâna verde de pe 17 pe 21 iulie. Sperăm că s-au uh, obținut și datele meteo potrivit. S-au convenit următoarele audiere în 2017. Pregătirea cadrului financiar multianual dincolo de 2020. Responsabil vor fi domnul Olbrich și doamna Toma. În plus, finanțarea fondurilor europene, structurale și de investiții și legătura acestor fonduri cu alte fonduri de investiții. Răspunzător va fi domnul Fernandez Financial Insurance Grants and Other Means of Financing, responsabil Garin Zabal și coordonatorii au decis în expertizele următoare un studiu cu privire la sinergie între contribuția bugetului Uniunii Europene și a bugetelor naționale la obiectivul stabilit în proiectul de anchetă, președintele Comisiei va fi responsabil atelier cu privire la aspecte bugetare ale PAC, responsabil domnul Ashworth și domnul Ali. A study exploring the possibility to define criteria method pentru diferențierea de proiecte care pot fi finanțate utilizând instrumente financiare inovatoare. Leverage on the European Budget Fund și cele care nu pot fi finanțate decât prin granturi pentru un anumit sector sau o listă de sectoare responsabil uh, Guardian Zabon. În lumina galaxiei tot mai mari de instrumente, fonduri care înconjoară bugetul european, doi membri doresc să se bazeze pe studiul din 2012 cu privire la implicațiile pentru Uniunea Europeană și bugetele naționale să utilizeze fondurile europene pentru stabilitate macrofinanciară, examinând printre altele BOB <clears throat> și EFS. prin a dispune unul sau mai multe studii care să examineze riscul acoperit de risc, fondurile europene în prezent și uh, nevoie de control suplimentar, parlamentar și implementarea principiilor uh, unității uh, transparenței responsabil domnul Fernandez. În plus, coordonatorii au decis să-l desemneze pe domnul Negrescu drept membru care să reprezinte Comisia pentru Buget pe lângă rețeaua pentru petiții și doamna Geringen de Odenberg ca membră supleantă. În fine, în ce privește remunerația prevăzută în cadrul înnoirii contractului trimisului special al Uniunii Europene pentru procesul de pace din Columbia, care a fost notificat de Serviciul European de Acțiune Externă către autoritatea bugetară pe 30 august 2016, nu se va uh, solicita un schimb de părere în baza articolului 123 din regimul aplicabil celorlalți agenții ai Uniunii Europene. Acestea sunt deciziile adoptate de coordonatori în ședința care s-a ținut ieri după amiază. Acestea sunt anunțurile pe care trebuia să vi le aduc la cunoștință. Ați primit o comunicare a proceselor verbale, a proiectelor de procese verbale, a ședințelor de pe 29 iunie, 14 și 15 septembrie. Există obiecții cumva în ce privește formularea de text propusă? Nu sunt obiecții, deci se adoptă în formularea actuală aceste procese verbale și ajungem la menționarea unui subiect extrem de important, revizuirea cadrului financiar multianual și modificarea reglementărilor sau regulamentelor financiare care au făcut obiectul unei discuții ieri după amiază în ședința coordonatorilor ne-am temut la un moment dat că nu vom putea să fim însoțiți de doamna Georgeva în negocierile cu Consiliul. Am subestimat puterea diplomației portugheze și doamna Gheorgheva revine ca să participe la lucrările noastre. Suntem uh, zdrobiți pe de-o parte Știam că are toate calitățile să fie o excelentă secretară generală a ONU. Pe de altă parte, în schimb, de doi ani, ne-am dat seama în ce măsură s-a implicat, s-a angajat și cât de bine putem uh, colabora fructos cu doamna Georgieva, care se întoarce. Uh, acum o să dau cuvântul coraportorilor, domnii Olbra și doamna Toma. Nu știu Cine e primul? Domnul Olbricht, care va lua cuvântul primul. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau doar să informez pe membrii comisiei în legătură cu dinamica procesului referitor la revizuirea cadrului financiar Multe multianual. Aș vrea să-i aduc aminte că în regulament legat de CFM există obligații în această revizuire la jumătate de parcurs, așa numita revizuire post-electorală, jumătate de parcurs și după efectuarea ei, dacă e necesar sau după caz, să se facă revizuirea. <clears throat> Noi, ca Parlament, am propus în luna iulie, după o serie de întâlniri, audieri și analize, am prezentat poziția politică a Parlamentului, spunând că, în conformitate cu cunoștințele pe care le avem și analiza noastră, situația este de asemenea natură încât avem nevoie de revizuire. Deci, după caz, e corect. Ceea ce înseamnă că e după caz, ceea ce înseamnă că trebuie să o facem. Iată de ce propunem o serie de schimbări care să țină cont, în primul rând, de plafoane, în al doilea rând, de flexibilitate, în al treilea rând, noul mecanism, de exemplu legat de excedenți sau dezangajări și propunerile de după 2020. Comisia ne-a informat că termenul limită pentru impoziția Comisiei este decembrie 2016, dar Comisia a prezentat deja propunerea în septembrie și sperăm că ultimele activități și decizii legate de revizuirea CFN din partea Comisiei și confirmarea din partea Parlamentului, procedura respectivă va fi făcută înainte de sfârșitul anului curent. În propunerea Comisiei vom avea unele elemente. Mai întâi schimbările în bugetul pentru 2017, în al doilea rând schimbările în CFM și în al treilea rând schimbările în cele 15 regulamente, în principal regulamentele financiare. Ce propunem noi ca raportori, doamna Toma și cu mine? Să avem o procedură cât mai urgentă și să <clears throat> prezentăm reacția la poziția comisiei. Reacția noastră trebuie să fie foarte rapidă și foarte limpede pentru că dacă propunerea este să se finalizeze în decembrie, singurul moment în care putem să facem e la ședința plenară din octombrie, peste două săptămâni. Iată de ce noi propunem să avem o rezoluție, o a doua rezoluție a Parlamentului ca reacție la propunerea Comisiei și în această propunere al cărui proiect de test va fi finalizat mâine, am dorit să prezentăm astăzi împreună cu doamna Toma niște elemente de bază ale poziției Parlamentului pe care le vom propune și desigur că în acest proiect Am dorit să revenim la propunerea noastră, să aducem aminte tuturor ceea ce era în propunerea noastră din iulie, și mai multe locuri am dorit să arătăm care a fost propunerea Parlamentului și care este propunerea Comisiei. Pentru că știm că poziția Consiliului poate să fie diferită. Aș vrea de asemenea să vă spun că Consiliul e în situația în care să fie de acord cu efectuarea unei revizuiri și în această situație am avea procedura de aviz motivat sau Consiliul poate să zică nu revizuirii atunci uh, Parlamentul nu va avea niciun cuvânt de spus, deci vom fi cu totul uh, absențiați. De ce? Vrem să propunem ca raportori să avem în legătură cu instrumentul pe care îl avem ca Parlament, adică bugetul uh, pentru 2017. Deci credem că ar trebui <clears throat> să facem o legătură foarte clară cu bugetul pentru 2017 și să spunem că ne așteptăm de la Consiliu să facă o revizuire reală în special atunci când o parte a revizuirii este în bugetul pentru 2017. Iată de ce am dorit să spunem în această rezoluție că trebuie să existe o legătură clară cu 2017. Adică dacă Consiliul nu vrea să facă nicio revizuire, suntem gata să avem o poziție cât se poate de dură privind bugetul pentru 2017. Am dorit de asemenea să reamintim să ne exprimăm satisfacția că <clears throat> Comisia a fost de acord să facă revizuirea, pentru că în propunerea Comisiei există o revizuire. Este ceva foarte mulțumitor pentru noi ca Parlament. În același timp, vreau să <clears throat> exprimăm faptul că noi regretăm că nu s-a ținut cont pe deplin de concluziile Parlamentului în ce privește plafoanele, pentru că am propus în poziția noastră din iulie să se schimbe plafoanele, mai ales la 1A și 1B și la 3 și 4. Am prezentat punctul de vedere că ce avem acum nu e suficient pentru a ne îndeplini obiectivele și pentru a atinge obiectivele ca Uniunea Europeană. Deci avem obiectivele politice, dar nu avem suficienți bani. Deci ar trebui să ne gândim sau să se reflecte în uh, schimbarea plafoanelor și în special am dori în această rezoluție să aducem aminte că s-au făcut unele reduceri la Orizont 2020 și la Connecting Europe Facility care s-au legat de Fondul European pentru Investiții Strategice. Am dorit să subliniem faptul că noi ne așteptăm ca acest gen promisiunea să se îndeplinească și anume ca pregătirea să fie la același nivel pentru 2014 și 2015. Iată de ce <clears throat> ar trebui să fie o creștere considerabilă a resurselor disponibile pentru a face față crize refugiaților și imigrației. Deci e clar că o, pe lângă diverse propuneri pe care le-am făcut și la care o să se refere doamna Toma, începem prin a spune că suntem satisfăcuți de revizuire, dar nu suntem satisfăcuți de nivelul de schimbări și în continuare credem că nu avem suficienți bani pentru a îndeplini obiectivele, mai ales în ce privește consecințele EFSI în uh, orizont uh, 274 și acum să-i dau cuvântul doamnei Toma care să vă spună ce altceva avem în proiectul de rezoluție care se va prezenta mâine. Mulțumesc! Merci, monsieur Olbricht. La parole est à madame Thomas. Mulțumim, doamna Toma are cuvântul. Merci, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte. Așa cum a spus și domnul Olbricht, trebuie să luăm o rezoluție foarte scurtă, de urgență, uh, pentru că ne dorim să fie cât se poate de eficientă. Am uh, oglindit uh, propunerile votate de Parlament um, vis-a-vis -vis de cele făcute de comisie, încercând să uh, păstrăm anumite standarde înalte, dar uh, să mulțumim și toate părțile. În ceea ce privește instrumentele de flexibilitate, uh, Amintim de o cerere mai veche a Parlamentului care dorea ca instrumentele speciale să fie contabilizate în afara plafoanelor. Pentru că dacă ar fi contabilizate în uh, plafoane, am uh, agrava criza plăților. Prin urmare, plățile nu ar putea să fie onorate dacă sumele angajate pentru instrumentele speciale ar fi luate în calcul uh, în plafoanele alocate. Uh, în ceea ce privește flexibilitatea, apreciem uh, propunerile care o asigură, în special în ceea ce privește constrângerile privind utilizarea marjei globale de angajamente. Susținem faptul că instrumentul de flexibilitate și rezerva de ajutor pentru urgență au fost uh, propuse pentru, ar, pentru extindere și consolidare însă nu uh, ne mai uh, bazăm pe propunerile din uh, votate de Parlament în 2016, propunerea de dublare. În ceea ce privește aceste angajamente propuse de comisie care suplimentau rezerva de criză, în primul rând ne bucurăm că rezerva de criză propusă de Parlament este preluată de comisie noi avem uh, foarte multe uh, propuneri, chiar dacă nu avem uh, neapărat uh, puterea de uh, inițiativă legislativă, dar uh, asta vrem să facem prin uh, rapoartele din proprie inițiativă. Amintim că obiectivul uh, bugetului Uniunii Europene este acela de a fi folosit. Trebuie, el trebuie să fie executat în totalitate, iar uh, angajamentele um, sunt doar rezultatul faptului că bugetul nu este folosit în mod eficient. Nu credem că rezerva de criză poate să fie constituită exclusiv din uh, aceste două tipuri de angajament, pentru că dacă uh, folosim, uh, dacă am folosit total bugetul, am avea 0 euro pentru rezerva de criză, deci trebuie să eliminăm această posibilitate. Rezoluția salută propunerea de simplificare a regulamentului financiar pentru că Așa cum s-a indicat în raportul de inițiativă, am observat că la discutarea acestui uh, CFM fie s-a prevăzut uh, o uh, întârziere, fie o uh, neutilizare a fondurilor structurale destul de importantă, ceea ce pune probleme de, în materie de eficiență bugetară. De aceea credem că este pertinentă propunerea de simplificare. Desigur, Parlamentul va examina și propunerea de extindere a fondului de garantarea investițiilor Nu e vorba de uh, examinarea um, obiectivelor acestui fond cu ocazia acestei rezoluții. Desigur, vor mai exista și alte uh, rapoarte privind uh, EFSI, însă um, noi solicităm să se stabilească cât se poate de clar consecințele financiare a acestui fond de garantare. Am înțeles că uh, vom discuta pe celul 2017 și raportul prin revizuirea, însă uh, trebuie ca implicațiile financiare să fie clare. Și din acest raport nu sunt clarificate suficient. Rezoluția trebuie să se refere de asemenea la pregătirea cadrului financiar multianual după 2020 acest lucru a fost uh, precizat în raportul din, din proprie inițiativă și susținem în continuare că atunci uh, când uh, Consiliul își va lua angajamente la negociere, sperăm să-și ia angajamente și în privința CFM post-2020. Și uh, amintim propunerile noastre care se referă în special la durată, la riscul de și pericolul uh, externalizării acestor uh, instrumente financiare, externalizării bugetului Uniunii și, desigur, resursele proprii, resursele proprii care uh, trebuie să fie condiția sine qua non a unui buget demn de Uniunea Europeană. Mulțumesc! Mulțumesc! Uh, această rezoluție va fi dezvătută în plenară și va face obiectul votului în ultima săptămână a lunii octombrie, când vom fi cu toții la Strasburg. Am fost informat că la că mâine, nu la 12 și 10, ci pe 12 octombrie, ni se va pune la dispoziție Mâine ni se va pune la dispoziție proiectul, nu știm uh, ora și termenul limită pentru punerea, punerea amendamentelor este 14 octombrie la orele 12, deci vineri. Pe 24 octombrie vom fi la Strasburg. Comisia pentru buget uh, va vota proiectul de rezoluție. Acest proiect va fi supus uh, pe 26 și 27 octombrie uh, dezbatere și votului în plenară. Având în vedere intervenția domnului Olbricht și doamnei uh, Toma, uh, putem uh, deschide dezbaterea. Cine dorește să ia cuvântul? Domnul Fernandez. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. În primul rând vreau să le mulțumesc raportorilor pentru eforturile depuse și comisiei pentru că ne-a făcut o propunere care reprezintă o bază solidă, un bun punct de plecare pentru negocieri din perspectiva Parlamentului. Această propunere nu ne mulțumește în totalitate, însă putem face un compromis pe baza ei. Plecăm de la un principiu foarte clar, suntem cu toții de acord și eu uh, cred că și uh, Consiliul cunoaște și e conștient de situație. Suntem cu toții de acord că e nevoie de o modificare. Însă această modificare nu uh, se va face uh, de dragul Parlamentului, ci pentru binele CFM-ului și pentru interesele tuturor. Știm cu toții că e nevoie de investiții în Uniunea Europeană, știm uh, cu toții că avem nevoie de regulamente mai simple. Dovada că este nevoie de mai multe uh, fonduri sunt tot, tocmai bugetele rectificative care sunt prezentate, în special bugetul rectificativ numărul 4. Fondurile structurale și de investiții nu sunt dezbătute suficient de repede. Nu vrem uh, să piardă credibilitatea Consiliului în fața cetățenilor, pentru că uh, Consiliul și-a asumat anumite angajamente față de cetățenii Europei. Și aceste compromisuri, acestor, aceste angajamente asumate de uh, Consiliu trebuie să fie îndeplinite. De aceea este necesar ca, ca Consiliul să spună da, vom, ne vom ține de promisiuni. Ceea ce cerem noi prin modificarea CFM-ului este chiar acest lucru. Avem un uh, cadru financiar multianual 2014-2020, care nu are nicio legătură cu cel pentru 2007-2013. Noi vrem doar să se îndeplinească promisiunile făcute, nu vrem ca angajamentele um, făcute față de, față de companii, universități, tineri, um, fermieri, regiuni și uh, față de atâtea instituții să um, rămână neîndeplinite. Nu vrem să le înșelăm încrederea acestora. Eu cred că statele membre ar trebui cel puțin să aibă aceeași misiune pe care o are Comisia noastră din Parlamentul European. Mesajul uh, nostru trebuie să fie foarte simplu. Ce s-a aprobat pentru 2014-2020 trebuie să fie îndeplinit, aplicat. Pentru că acest lucru să se întâmple, e nevoie de flexibilitate. Și da, în anumite cazuri trebuie să revizuim și sumele. De ce? Consiliul a fost cel care a propus să se avanseze uh, 6 uh, miliarde de euro pentru inițiativa pentru ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor. Consiliul însuși a spus că sumele alocate pentru uh, inițiativa locuri de muncă pentru tineri 2014-2020 nu vor fi suficiente pentru întreaga perioadă. Și noi spunem chiar același lucru, că aceste 6 miliarde de euro s-au folosit în 2014-2015, dar dacă vrem să ne atingem acest obiectiv, e nevoie de sume suplimentare. I-am cerut, uh, de asemenea, Consiliului ca toate clarificările și toate declarați, declarațiile și proclamațiile pe care le face să se traducă și în acțiuni concrete. solidaritatea de facto trebuie să se concretizeze în măsuri, în măsuri reale. Trebuie să facem ceva și asta înseamnă și finanțare. Sunt de asemenea convins că și Consiliul consideră că propunerea reprezintă o bază um, foarte bună de lucru, dar că trebuie să mai discutăm pentru ce la un uh, compromis. Mulțumesc uh, foarte mult pentru uh, această intervenție foarte promițătoare, e o zi foarte frumoasă. Încă ne aflăm într-o perioadă în care ne permitem să fim mulțumiți și euforii, sperăm să și dureze. Domnul Margai are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. După ce l-am ascultat pe domnul Fernandez, mă simt uh, invitat să fac un pas și mai departe, bineînțeles, pentru că altfel uh, nu, trebuie, trebuie să facem ceva mai mult. Eu consider că cine a explicat domnul Toma și domnul Olbrit uh, e foarte clar, foarte uh, de bun simț și cred că este în conformitate cu ce s-a decis ieri la reuniunea coordonatorilor. Permiteți-mi doar să adaug o chestiune. Negocierea comună, revizuirea 2016-2017, uh, E foarte bine, mă rog, ordinea nu mi se pare logică. Logic ar fi fost uh, întâi să discutăm CFM-ul, să clarificăm cadrul și după aceea, element cu element, să stabilim ce facem cu uh, ajustările pe 2016, ce facem cu criteriile pe 2017 și așa mai departe. Oricum, este mai bine să nu trebuiască să uh, începem bugetul fără o revizuire, ar fi și mai rău. Însă că suntem cu toții de acord uh, că există riscul ca această negociere globală să prezinte un risc sporit, pentru că într-o singură partidă jucăm totul, miza este totală. Dacă rezistăm uh, ca Parlament, uh, dacă ne ținem tari pe poziție, e bine, dar altfel rezultatul poate fi mult mai rău decât uh, credeam la început. Eu sunt întru totul de acord cu doamna Toma, domnul Luci, domnul Fernandez. Suntem Trebuie să ne gândim că nu suntem în uh, octombrie, ci în iulie și nu o să ajungem uh, în august. Uh, nu știu dacă mă înțelegeți. Nu o să depășim faza iulie. Și uh, cred că acest lucru va fi un anumit compromis, un anumit angajament pentru toate grupurile, dacă vrem să avem un rezultat. Comisia ne va prezenta o revizie, o revizuire, dar, așa cum a spus domnul Fernandez, nu e nevoie de revizuirea de care are nevoie Parlamentul, ci cea de care are nevoie Europa. Trebuie să îndeplinim ce am decis în 2013. Dacă s-a acceptat CFM-ul 2014-2020 cu angajamentul revizuirii, acestea sunt angajamentele, deci nu facem o mare schimbare, doar ne respectăm promisiunile. Propunerea uh, Comisiei este foarte departe de propunerea noastră din luna iulie în toate domeniile, așa cum a spus-o și domnul Olbrich și sunt în totul de acord 1A, 1B, 3 și 4, creștere, coeziune, Europa, uh, piața internă, piața externă. În toate aceste domenii nu ne respectăm obligațiile. De aceea ne luptăm uh, cu toată forța pentru obiectivele de sporire a bugetului la aceste linii bugetare. Cosme Erasmus, alte programe din um, în 2020, Youth Employment Initiative, creșterile au fost doar cosmetice pentru că nu uh, au uh, fost rezultatul unei revizuiri adevărate globale a CFM-ului. Sunt mai multe lucruri care trebuie să fie ajustate. Criteriile de flexibilitate, desigur, sunt importante, sunt de acord, în special pentru ceea ce privește instrumentul de flexibilitate și rezerva CFM. E bine, dar asta nu înseamnă că am făcut o adevărată uh, revizuire. Faptul că am epuizat uh, marginea de flexibilitate nu înseamnă că ne-am ținut de principiu. Să vedem uh, cât de eficientă va fi rezerva pentru uh, crize și cât de disponibilă va fi ea. Așa cum a spus uh, Domnul Fernandez, miliardul pentru un miliard pentru inițiativa pentru tineret este prea puțin. E vorba de un domeniu crucial în acest moment. La fel, creșterile pentru 2020 nu, nu compensează uh, reducerile bugetare care s-au făcut pentru uh, fondul de investiții strategice. O chestiune care ne preocupă sunt uh, grants to loans. Nu trebuie să strecurăm pe ușa din spate acest concept. Nu trebuie să acceptăm pasiv acest lucru. Uh, Vrem uh, să schimbăm natura CFM-ului și cred că facem fără o dezbatere reală un schimb în orientările Uniunii Europene. Cred că trebuie să ne întrebăm dacă acest buget și acest CFM vor contribui la combaterea șomajului. Avem uh, o valoare adăugată îndeplinim uh, obiectivul de a ajuta creșterea, de a aduce valoare adăugată pentru creștere. Cu propunerea Comisiei în mână, așa cum arată acum, răspunsul este nu. Vom reuși să reducem problemele de coeziune și nivelele de șomaj în multe dintre țările noastre? Răspunsul iarăși este nu. Este suficient acest buget pentru a face față crizei migrației? și uh, crizei uh, mișcărilor migratorii interne ale Europei? Nu. Și mai rău, poate acest buget să reprezinte rolul adevărat al Europei în lume, uh, poate atinge obiectivele de securitate, problema refugiaților dincolo de frontierele noastre? Răspunsul încă o dată este nu. Cred că trebuie să rămânem la spiritul lunii iulie să nu cedem, cedăm niciun milimetru, să mergem uh, armați, înarmați până în dinți pentru a rezista și pentru a câștiga. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, doamna Colmel. Mulțumesc, domnule președinte, și eu aș dori să le mulțumesc raportorilor pentru activitatea desfășurată. Însă grupul ECR trage alte concluzii din această necesitate a revizuirii CFM. Și cu această ocazie aș dori să fac o reflexie cu privire la ce se impune de fapt. În primul rând, modalitatea în care cele trei instituții colaborează la nivel european și la fel și statele membre. Nu vreau să fac asta, această departajare între contribuabili neți și beneficiari neți, dar nu putem nici să trecem cu totul din vedere acest aspect. Când se cer mai mulți bani la buget, totuși trebuie să existe și o anumită doză de realism pentru a vedea ce își doresc statele membre și ce vor cetățenii. Și iată că în acest an am asistat la niște schimbări dramatice în uh, vară, iată, a apărut Brexitul, pe uh, care nu consideră nimeni că se va întâmpla, nici măcar eu, chiar aș fi pariat uh, bani mulți. Însă iată ca rezultat clar că cetățenii nu vor întotdeauna tot mai multe programe. Sigur că suntem de acord că trebuie combătut șomajul, în special în rândul tinerilor, și că trebuie prevăzuți bani pentru programe de educație și de perfecționare, de pildă. Dar întrebarea este dacă acest lucru se poate face mai bine la nivel european sau nu cumva totuși la nivel național. Și există argumente în acest sens. Dar nu putem veni la Bruxelles și să spunem că avem o problemă unitară în Uniunea Europeană pe care o soluționăm cu prevederi uh, armonizate. Dacă însă constatăm că e nevoie de reglementări diferite, nu are niciun rost acum să punem pe picioare un cadru european care ulterior uh, necesită adaptarea la alte 28. Eu cred că e nevoie de o debirocratizare a Uniunii Europene. Uh, și anume o limitare la punctele esențiale pentru care, într-adevăr, să se cheltuie bani, pentru că atunci am putea, într-adevăr, să pledăm pentru mai mulți bani, pentru că le-am putea dovedi cetățenilor că, iată, Uniunea Europeană poate să uh, <clears throat> vină cu un plus de valoare pe care statele naționale nu ar putea realiza. Însă, dacă nu o facem și stabilim tot felul de criterii uh, legate de PIB și așa mai departe, uh, nu vom ajunge nicăieri. Noi vrem și noi o revizuire, dar iată că trebuie totuși să ne punem întrebarea dacă obiectivele stabilite acum 30-40 de ani mai sunt potrivite în ziua de astăzi, pentru că atunci erau cu totul alte probleme și sigur am o mare simpatie pentru sectorul agrar, dar în Uniunea Europeană nu ne confruntăm cu uh, spectrul foametei. Avem o problemă majoră cu migrația și atunci și cheltuielile noastre trebuie ajustate în um, consecință. Mulțumesc, doamna Gresle. Da, mulțumesc. Ceea ce ați menționat, um, doamna, domnule Albrecht, uh, sună foarte interesant, pentru că din perspectiva controlului bugetar ar fi foarte util să vedem uh, dintr-o perspectivă multianuală ce bani sunt cheltuiți, ce fonduri rămân, pentru că noi constatăm că banii uh, alocați pentru instrumente financiare rămân acolo timp îndelungat și poate nu fac decât să îmbunătățească bilanțul băncilor, dar ajung foarte târziu la beneficiari și poate că în acest sens ar impune câteva amendamente pentru a rezolva această problemă. Abordarea doamnei Toma de a uh, preluat toate riscurile din bugetul european, care nu apar acolo cu atare, însă sunt ascunse undeva în CFM și asta trebuie modificat oarecum. În ceea ce privește combaterea șomajului în rândul tinerilor. Aici problema e următoarea, pentru că mult timp la nivel național nu s-a făcut uh, nimic și iar în uh, Spania, zeci de ani, uh, nu s-a făcut nimic. Dar noi acum de ce vrem să venim să ne uh, să preluăm niște competențe pentru a putea apoi să ni se reproșeze. Eu cred că Uniunea Europeană nu e vinovată de șomajul în rândul tinerilor. Guvernele naționale sunt responsabile pentru că uh, Uh, nu au luat uh, măsuri atunci când trebuia. Acum, în ceea ce privește Brexitul, știm că britanicii încă n-au uh, făcut uh, nicio cer în acest sens, însă se pune totuși problema cum anume vom proceda cu obligațiile generale atunci când un membru al Uniunii părăsește Uniunea și apare uh, un uh, deficit. Eu cred că măcar în plan teoretic ar trebui să abordăm această chestiune. Și apoi cum abordăm problema uh, patrimoniului. Avem, uh, iată, un sold negativ între uh, active și pasive. Și bineînțeles că și aici uh, răspunderea trebuie să fie uh, pe primul plan și o formulare corespunzătoare s-ar impune. Trebuie, desigur, să facem trimitere în special la Brexit, pentru că va avea un impact asupra sfârșitului cadrului financiar multianual. Trebuie că oricum în rezoluție să ne referim la anumite <clears throat> incertitudini care țin de Brexit la orizontului 2018-2019 niște riscuri și uh, când uh, o Manuel ne va prezenta DAP 4, o să vedem primele pierderi legate de Brexit și anume pierderea uh, <clears throat> ratei de schimb al lirei sterline față de euro și s-au pierdut miliarde în aceasta. Acum, doamna Gardea Zabar. Mulțumesc, domnule președinte. S-au spus uh, cam toate lucrurile care trebuie să fie incluse în uh, propunere și în special care este poziția Parlamentului referitor la CFM. În mod evident, propunerea Comisiei uh, în ceea ce privește flexibilitatea este bună pentru că este conformă cu ceea ce dorea Parlamentul, uh, îmbunătățim flexibilitatea, instrumentului de flexibilitate și uh, eliminăm marginea, limitele marginilor, marjelor globale pentru anumite fonduri. De asemenea, creștem și rezerva de criză. În ceea ce privește rezerva de criză, am anumite dubii. Ideea uh, este bună, dar dacă finanțăm prin angajamente, prin credite de angajament, cred că rezolvăm o problemă creând altă problemă ca să existe uh, bani pentru această rezervă de criză, trebuie să stea lucrurile prost cu fondurile de coeziune. Deci acest lucru la nivel global nu este foarte bun. Cred că mergem pe calea cea bună în ceea ce privește flexibilitatea și uh, s-a văzut că e nevoie de a, o asemenea flexibilitate. În ceea ce privește cifrele concrete, uh, ele nu sunt uh, satisfăcătoare. Când a trebuit să negociem planul Juncker, a trebuit să facem reducere 200, de 220 uh, de miliarde și am pus la loc 40 de miliarde. Nu numai că nu ajungem la uh, cifrele de dinaintea planului Juncker, dar suntem foarte departe de acestea. Este doar un exemplu. Sunt uh, multe alte uh, domenii în care este nevoie de uh, mai mulți bani programul COSME, Erasmus Plus și așa mai departe. Garanția Europeană pentru Tineret și profit pentru a-i răspunde doamnei Gresle, pentru că în acest caz nu sunt de acord cu dumnea ei. Desigur, șomajul în rândul tinerilor nu este creat de Uniunea Europeană. Este clar. Însă este o problemă pe care trebuie să ne asumăm la nivelul Uniunii Europene. Nu știu dacă avem sau nu uh, competențe în acest domeniu. Este discutabil. Desigur, șomajul este o problemă națională, însă solidaritatea este fără îndoială o temă europeană. Așa cum Uniunea Europeană nu este responsabilă pentru că există diferențe de uh, bogăție între statele membre, dar s-au făcut fonduri de solidaritate, de coeziune și structurale care reprezintă, de fapt, solidaritatea între statele membre. Cred că același lucru s-a făcut și cu uh, Garanția Europeană pentru Tineret și cred că trebuie să continuăm în același fel. Pentru că nu este numai o problemă a statelor care au Um, întâmpină dificultăți cu tinerii. Toată Uniunea Europeană are de suferit ca urmare acestor lucruri, deci trebuie să facem mai multe eforturi pentru a finanța mai mult uh, inițiativa pentru tineret. Am văzut cum evaluează Comisia uh, această problemă, aduce îmbunătățiri și trebuie să continuăm să facem uh, îmbunătățiri. Și încă un uh, comentariu general care ar trebui să ajungă la urechile Consiliului. Din păcate, timpul a dat dreptate Parlamentului. De fiecare dată când am tras semnul de alarmă cu privire la o problemă, de câte ori am spus că există o nevoie, de câte ori uh, am spus că am pus pe masă o anumită prioritate sau faptul că nu există finanțare suficientă pentru anumită chestiune, timpul ne-a dat uh, dreptate. În mandatul uh, trecut am avut criza plăților, Uh, iată că am ajuns uh, că 25 de miliarde au rămas neplătite. Am spus același lucru referitor la flexibilitate. Când am negociat CFM-ul și în 2 ani jumate am uh, terminat cu toată flexibilitatea bugetului, am spus același lucru și despre cifrele din CFM și când am văzut că nu facem uh, față, uh, nu numai că nu ne îndeplinim uh, obiectivele, cum spunea domnul Margal, măcar de-am avea un buget care ne-ar permite să ne atingem obiectivele, dar măcar pentru a salva ceea ce trebuie neapărat salvat. Mm, cred că ar fi bine să asculte ceva mai atent Consiliul ce cere Parlamentul în, atunci când stabilim ce se întâmplă în următorii patru ani. Pentru a le arăta cetățenilor europeni că luăm lucrurile în serios aici că atunci când dezbatem bugetele, dezbatem problemele oamenilor, tinerii, refugiații. Și iată, acum avem uh, ocazia să modificăm, să reparăm ceea ce n-am știut să facem bine când am negociat CFM-ul. Deci cred că ar trebui să uh, fac asta Consiliul. Monsieur Delano. Mulțumesc, domnule Delano. Monsieur Da, domnule președinte, la rândul meu <clears throat> mă bucur să aud de munca desfășurată de cei doi coraportori și în special de proiect de rezoluție de urgență <clears throat> care trebuie să fie cât mai rapid și percutant. Trebuie să ne mișcăm rapid și în mod clar, există niște elemente foarte importante. O mai mare flexibilitate care se propune, un semn de întrebare în legătură cu externalizarea instrumentelor financiare. Trebuie să ne referim și la acest subiect și, <clears throat> în continuare, insuficiența propunerilor făcute. Se vorbește mult în ce privește la linia 1 AB 3 și 4, aș vrea de asemenea să vă atrag atenția pe liniei 2, fie politica europeană mai integrată și o politică europeană care merită să fie sprijinită. Vă informez că Statele Unite, de exemplu, sprijină agricultura de dor mai mult decât Uniunea Europeană pe cap de locuitor, iar China sprijină de trei ori mai mult pe cap de locuitor decât Uniunea Europeană. Deci există o datorie, mi se pare, pentru Uniunea Europeană să sprijine agricultura, care e un sector uh, oarecum aparte, pentru că e supus unor crize cu repetiție, crize climatice, sanitare, volatilitatea prețurilor, care e o problemă foarte prezentă în prezent, uh, <clears throat> constrângerile ecologice și îmi spun că această agricultură, chiar dacă domnul Cornel spune că de fapt, toată lumea își astâmpără foame în Europa. Nu sunt convins, nu sunt foarte convins, dar sunt mulți și în altă parte care nu își astâmpără foame. Și spun că poate Uniunea Europeană ar trebui să utilizeze mai mult pentru o misiune umanitară. Eu aș vrea să acordăm atenție și chestiunii rubricii 2 și elementelor insuficiente de la acest capitol. Mulțumesc, mulțumesc. Acum doamna Moody. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Da. Brexitul este o problemă. Impactul de curs valutar are loc chiar în momentul de față și este prețul, de fapt, primul pe care țara mea deja îl plătește vis-a-vis -vis de rezultatul referendumului. Dar încă suntem departe de a putea trage o concluzie cu privire la consecințele care uh, vor apărea. Articolul 50 n-a fost încă invocat, deci nu s-au demarat încă negocierile cu privire la Brexit. De aceea, v-aș ruga să nu adoptați o poziție prematură vis-a-vis -vis de care va fi situația ulterior și de impactul asupra bugetului european. Uh, acum, indiferent de cum vor derula, se vor derula negocierile cu privire la relația viitoare dintre UE și Regatul Unit. În ceea ce privește revizuirea CFM din partea celor doi colegi, vroiam să mă refer la FC2 și la consecințele asupra bugetului. pentru că astfel um, o parte suplimentară a bugetului devine un fel de exten extensie a BEI. Și încă nu este clar care este impactul FC1. Fără a mai discuta și acest principiu de a realoca din buget uh, fonduri din granturi către um, promotor, Domnul Anca. Mulțumesc. Sunt de acord cu majoritatea colegilor care au intervenit și consider că în cazul CFM trebuie să ținem cont de principalele noastre priorități, respectiv creștere, competitivitate și locuri de muncă. Și aici se încadrează fondurile structurale, coeziunea și alte proiecte care sunt excelente. Săptămâna trecută, domnul Juncker în plenară spunea că începând cu 2014, din 2014, S-au creat 2,5 milioane de noi locuri de muncă în Uniunea Europeană și asta și în cadrul inițiativei noastre comune de susținere a tineretului. De aceea eu nu înțeleg de ce Comisia, iată, nu a venit până acum cu niciun fel de angajamente pentru 2016 și nici pentru 2017, când această acțiune reprezintă principala noastră prioritate care a și avut succes până acum. Dacă uh, abordezi reprezentanții statelor membre, îți vor spune că acești tineri care au beneficiat de susținere timp de șase luni um, și că și după finalizarea acestei susținere, 80% reușesc să-și păstreze locul de muncă. De aceea ar trebui să prevedem fonduri în acest sens în bugetul nostru, pentru că este un uh, rezultat vizibil pe care îl obținem prin această acțiune. Este un proces în derulare și Um, tinerii rămân practic uh, la locul respectiv de muncă. Și sunt foarte dezamăgit pentru că proiectul a fost unul de succes. Până la urmă nu <clears throat> am reușit să facem o evaluare imediat. În octombrie 2016 tragem concluzia că a fost un real succes, dar iată că am pierdut 2 ani trebuie într-adevăr să avem o gestiune solidă și însă trebuie totuși să ne canalizăm atenția asupra priorităților cuvenite. Mulțumesc. Ei bine, ajungem la sfârșitul acestui schimb de părere în legătură cu proiectul de rezoluție pe care raportorii noștri <clears throat> îl realizează este prelungirea lucrărilor foarte importante pe care le-au efectuat în vederea revizuirii cadrului financiar multianual și când spunem că s-a adoptat acesta în toamna lui 2013, nu s-a putut anticipa criza care va rezulta sau va fi efectul migrației masive <clears throat> ca urmare a primăverii arabe și a creșterii migrației economice provenind din Africa subsahariană și în, <clears throat> în profitând de larga poartă deschisă de dispeția statului libian. E nevoie de mijloace specifice. E clar că nu putem uh, să cheltuim mai mult. Rolul nostru este să arătăm, să demonstrăm că atunci când statele solicită Uniunii Europene uh, să desfășoare acțiune în locul lor, statele membre pot să facă economie și trebuie să demonstrăm că Uniunea Europeană are o plus valoare specifică în eficacitatea acțiunilor pe care le desfășoară. Acestea fiind spuse, trebuie să venim cu argumentele potrivite pentru a convinge pe cei de la Consiliu să insistăm asupra mesajului pe care opinia publică europeană, indiferent de țară, poate să-l audă. Pentru că e ușor ca cei de la Consiliu să spună că <clears throat> Parlamentului place să cheltuiască. Nu trebuie să cădem în această capcană și să ne expunem acestei critici, să dăm rol potrivit uh, <clears throat> celor de la Consiliu, care după aceea o să strângă șurubul. Trebuie să venim cu argumente pentru propuneri, pentru a demonstra că ceea ce facem pe plan european, când statele membre renunță să facă ele însele acest lucru, e făcut mai bine când uh, operațiunea e condusă de Uniunea Europeană. Și eu am încredere în raportorii noștri să găsească argumentele potrivite, pentru că trebuie să le vorbim europenilor, nu doar celor de la Consiliu când opinia publică înțelege acest lucru, va face presiune asupra guvernelor din statele membre și Consiliul va acorda o mai mare atenție solicitărilor punctelor de vedere exprimate de Parlamentul European. Bine, încă o dată mulțumesc domnului Toma și domnului Albrecht. O să vorbesc în limba maternă. Przewodniczący, chciałbym podziękować za wszystkie uwagi. Mulțumesc. Mulțumesc. Vreau să vă mulțumesc pentru toate observațiile. Lipsa i teraz jest wynikiem naszych... Aș dori să vă reamintesc și de rezultatele care uh, s-au desprins de pe urma audierilor și studiilor uh, pe care le-am efectuat vis-a-vis -vis de revizuirea CFM. Nu vrem uh, acum cu o acțiune politică să schimbăm lucrurile de dragul schimbării. Am făcut o analiză și este nevoie de modificări. Pentru că au existat multe dificultăți în ultimii ani, în special uh, dați fiind faptul că încă nu știm care vor fi consecințele Brexitului. Este, iată, o problemă esențială pentru 2020. Nu e doar vorba de faptul că Parlamentul vrea să poată lua decizii cu privire la buget. Însă vrem ca, plecând de la o analiză, să avem o dezbatere cu privire la o mai bună utilizare a fondurilor și, în paralel, și o simplificare. Trebuie ca aceste două lucruri să meargă în paralel. Nu se pot re- realiza uh, Um, aceste deziderate doar prin fonduri suplimentare. În ceea ce privește simplificarea, Comisia ne propune ca um, lucrările pe marginea regulamentului financiar să continue până la mijlocul anului viitor, până la finele lui iunie 2017. Iar apoi va veni cu o propunere pe noua perspectivă financiară. Deci aceste lucrări uh, vor avea consecințe și asupra viitoarelor perspective financiare. În al patrulea rând, și revizuirea priorităților, pentru că prioritățile s-au schimbat, avem o situație diferită față de acum trei ani. Acum avem de-a face cu alte provocări și trebuie să ținem cont de acest lucru. Situația este diferită și din cauza refugiaților, dar și din cauza Brexitului. Deci, iată, se impun schimbări date fiind aceste modificări, este nevoie și de soluții noi. Și este un punct esențial acest lucru. În general, intervențiile colegilor au arătat că ne susțin uh, în principiu propunerile, chiar dacă, evident, vor mai fi formulate amendamente. Domnul Colme vorbea de eliminarea birocrației pentru a demonstra că putem cheltui mai judicios. Sunt uh, de acord uh, acum ca logică, doar că e dificil să procedăm în această ordine. Pentru a elimina birocrație este nevoie de mai mult timp. Avem uh, experiență în Uniunea Europeană cu toate aceste complicații. Și poate că ulterior a cere mai mulți bani s-ar dovedi a fi prea târziu. Cred că trebuie mers în paralel, dar sunt uh, de acord că nu putem uh, să ne atingem prioritățile fără a, o mai bună cheltuire a banului public. Și încă ceva. În iulie am propus ca surplusul să fie păstrat în buget. Știm foarte bine că este aproape o misiune imposibilă, însă am pus problema pe tapet. Și acum avem bugetul rectificativ numărul 4 și avem în buget 7 miliarde care merg înapoi la statele membre. Deci, trebuie să spunem că nu vrem mai mulți bani, dar vrem ca acești bani să rămână în buget. Știm că ministrii finanțe vor să-și ia înapoi acești bani, dar față de opinia publică, trebuie să arătăm că nu vrem bani suplimentari, ci să folosim mai bine banii care există. Deci, cel de-al patrulea buget rectificativ demonstrează foarte clar că aveam dreptate cu propunerile noastre. Vă mulțumesc pentru aceste precizări. Doamna Toma are ceva de adăugat? Da, mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să îi conving pe majoritatea celor cu cuvântul nu e necesar, cred că sunt deja, dar nu suntem aici pentru a cere mai mulți bani. Pentru cine și pentru ce? Pentru că oricum 99% din bani se întorc în statele membre. Nu e vorba de a cere mai mulți bani. Domnul Fernandez a spus, pur și simplu suntem realiști. Desigur că fiecare dintre noi e călăuzit de o sensibilitate politică mai mult sau mai puțin europeană, asta e sigur. <clears throat> sau mai mult sau mai puțin națională. Cu toate acestea, în exercițiul efectuat, cred că am demonstrat nu e Parlamentul, și asta spunea și domnul președinte, nu Parlamentul e cel care anunță la fiecare summit măsuri europene noi. De ce mai multe ori Consiliul face asta, iar noi constatăm cu cea mai mare obiectivitate decalajul existent între aceste anunțuri politice și mijloacele puse în aplicare pentru a le atinge. Și acest lucru e foarte grav, foarte grav pentru democrație, pentru Europa și pentru politică, pentru că această bază oamenii politici nu mai sunt credibili. Anunțuri care nu pot fi urmate de fapte pentru că nu au mijloacele pentru a aduce la transpunerea lor în practică, ne discreditează democrația și face să se înrotățească lucrurile și vă rog să mă credeți că exercițiul principal, nu spun că fiecare nu e călăuzit de această sensibilitate europeană și dorința ca Uniunea Europeană să fie un mare proiect de viitor. Cu toate acestea există totuși un minim de realism necesar pentru a putea face lucrurile în mod democratic, limpede, politic și responsabil. Consider în ce mă privește și cred că suntem foarte amabili în rezoluție. Mă întreb, mă adresez cu raportorului dacă n-ar trebui să <clears throat> avem un ton puțin mai dur, pentru că, de fapt, suntem extrem de rezonabili față de acest țesătură, nici nu știu, nu vreau să fiu rea, de demagogie pe care o auzim din partea Consiliului summit după summit și ședință după ședință. Doream doar să precizez că eu cred că încercăm să concretizăm orientările politice care nu sunt alese aici la Comisia de Buget, doamna Grasle. Prin asta vreau să spun că faptul că avem o politică uh, față de șomajul tinerilor sau o politică agricolă, să nu uh, punem uh, sub întrebare aici orientarea politică a Uniunii Europene. Sunt alte comisii și alte cercuri. Din moment ce această politică există, e votată cu votul majorității, e nevoie de mijloace pentru a aplica. Asta încercăm noi să facem aici și încercăm să o facem cu uh, toate eforturile, dar și pe baza sensibilității europene. E de la sine înțeles. Mulțumesc. Mulțumim. Am ajuns la sfârșitul acestei dezbate. <clears throat> Ne dăm seama că suntem la sfârșitul unui ciclu. De fapt, cerem bugetul ei uh, să facă ceva pentru că nu are mijloace și adevărata problemă e de natură instituțională. Bugetul nu e decât o exprimare a unui proiect politic și uneori avem impresia că unii membri ai Consiliului, dacă nu toți membrii Consiliului, au cu orizont politic viitoarea consultare electorală și nu reușesc să se proiecteze în timp. Ce sublinia <clears throat> doamna Thomas? Cea mai frumoasă duplicitate e decalajul între angajamente și plăți pentru că suntem pe cale să adâncim această prăpastie. Consiliul spune, eu mă ocup de plăți, pentru că asta apare în buget, în bugetul anual. Dar prăpastia aceasta se adâncește și, și domnul Albrecht a spus că pe planul reglementării e un subiect real. Aș vrea să lansăm o anchetă, să cerem tuturor deputaților să meargă pe teren, să-i asculte pe actori instituționali, pe cetățeni, să vă spună ei cum trăiesc Europa atunci când solicită o contribuție financiară care să răspundă la un apel de ofertă. O să vă spună, trebuie să completați uh, dosare de 50 de pagini fiecare. Se pierde foarte mult timp. Acum câteva zile m-am întâlnit cu profesioniști din domeniul cercetării mi-au spus că acum sunt cabinete care s-au înființat, care percep uh, taxe de reușită, se spune. Uite, mă ocup eu de dosare, prezint eu comisie și dacă reușiți, o să mă plătiți cu un procent din subvenția pe care o câștigați. Asta înseamnă că Europa <clears throat> <clears throat> vorbește un limbaj care nu se mai înțelege, e nevoie de decodare și nu poate să continue pe această cale va fi necesară o debirocratizare, să ieșim din această încălceală de reguli. Știu că doamna Gresle o să ne ajute să facem ordine, pentru că uneori Parlamentul însuși e un creator, un uh, autor de reguli și de elemente de complexitate. Mai puține controle exante mult mai puține și o evaluare a rezultatului, mai puțin sub aspect formal, pentru că o să criticăm un proiect, să spunem că lipsește un CV de la dosar și e o eroare. Dar ce trebuie judecat e calitatea proiectului realizat și asta e un lucru mult mai dificil de făcut. În fine, acest schimb ar fi incomplet dacă n-am auzit și ce are de spus comisia. doamna Gaio, dacă credeți că doamna Georgeva s-a întors? Da, domnule președinte, s-a întors 24 mm, de ore după decizia de la ONU și în forma foarte bună vă rog să o scuzați că azi n-a putut să vină, ar fi dorit să participe. Dar o să-i eh, transmiteți că a fost bine reprezentată. Da, vă mulțumesc foarte mult dar va fi prezentă la dezbaterile următoare și <clears throat> urmărește activitatea dumneavoastră aproape. Permiteți-mi să fac doar trei comentarii în încheierea acestei dezbateri, care mi s-a părut foarte interesantă. Mai întâi aș vrea să mulțumesc pentru munca Parlamentului. Cred că raportorii au făcut o treabă foarte bună și mă bucur să aud că cel puțin de data aceasta sunteți mulțumiți de activitatea Comisiei pentru că nu se întâmplă întotdeauna când venim uh, că primim complimente. Lucru care ne bucură pentru că am muncit foarte mult să încercăm să facem o propunere ambițioasă și credibilă și rezonabilă în același timp. Și deci mă bucur să văd că majoritatea reprezentanților din Parlamentul European au văzut elementele propuse. Doresc să mergem mai departe în ce privește cantitățile, dar ați înțeles elementele pe care le-am propus în al doilea rând, aș vrea să vă spun că <clears throat> avem intenția să prezentăm o scrisoare rectificativă pentru bugetul pentru 2017 pentru a traduce în revizuire la jumătate de parcurs în ce privește propunerea comisiei și vom avea așadar ocazia să vedem acest lucru în săptămânile următoare și în al treilea rând aș vrea doar să clarific pentru că doamna Toma a spus că Comisia n-a fost explicită în ce privește tratamentul pentru instrumentele speciale, dacă plățile sunt uh, dincolo sau sub uh, plafonul uh, multianual. Aș dori doar să clarific că Comisia întotdeauna a susținut că plățile sunt mai mari și propunerile noastre și prognozele sau previziunile noastre de plăți până în 2020, acest meet and forecast pe care l-am pus pe masă pentru a încadra propunerea de revizuire a cadrului multianual se bazează pe um, <clears throat> ipoteza că plățile pentru instrumentele speciale vor fi mai mari decât plafonul. Și în aceasta an am spus foarte clar Consiliului că propunerile noastre legislative pot să fie făcute în cadrul multianual fără a modifica plafoanele care au fost aprobate în 2013. Aș vrea să auzim propunerea Parlamentului. Sper că vom putea ajunge la un acord înainte de sfârșitul anului, care e și obiectivul Comisiei. Vă mulțumesc. Mulțumim, doamna Creve. De fapt, nu este una dintre mizele majore ale acestei negocii să tranșăm acest conflict, acest subiect conflictual între Consiliul Parlamentului. Era un acord să spunem că instrumentele speciale erau uh, sub plafoane în ce privește angajamentele, dar nu și plățile. E o situație cu totul ipocrită și poate că una dintre mizele acestei negocieri va fi de a obține de la Consiliu să recunoască faptul că plățile, plățile sunt deasupra plafonelor pentru instrumentele uh, speciale. Bonne chance, hein? Non, mais il faut quand même qu'on ait pentru că trebuie acest lucru, poate fi înțeles, dacă spuneți că Consiliul, eh, da, când se spune este deasupra, dar când se ajunge la casa banii este sub, deci nu e ceva credibil. Bun. Suntem nerăbdători să primim eh, textul dumneavoastră, doamna Tomaș și domnul Olbricht, și încă o dată felicitările noastre. On va évoquer maintenant le projet Vom vorbi acum despre proiectul de buget rectificativ. 2016, c'est le DAP 4. 2016 e vorba de DAB 4. Dacă domnul Fernandez este de acord, putem vorbi uh, despre DAB 4 și DAB 5 în același timp. Este vorba despre ratificarea recentă a deciziei privind resursele proprii primită vinerea trecută. Va trebui să clarificăm și uh, tot ce ține de decizia cu privire la resursele proprii. Deja se făcuse o modificare în ceea ce privește în special Regatul Unit. Trebuie să ne așteptăm la schimbări uh, la fiecare doi ani în ceea ce privește resursele proprii. Asupra acestui punct cred că dorim clarificări. Domnule Fernandez, sunteți uh, raportor general pentru bugetul 2016. Aveți cuvântul. Mulțumesc, uh, domnule președinte. În ceea ce privește bugetul rectificativ numărul 4, putem să spunem un cuvânt care îl definește, neîndeplinire. Peste uh, 7 miliarde de euro sunt uh, în uh, politica de coeziune. Peste 7 miliarde de euro care fuseseră angajați și care în acest an se întorc în buzunarul statelor membre. E o situație care ne arată că angajamentele asumate de că, față de uh, tineri, uh, companii, uh, pentru față de pentru formare și pentru uh, studii, față de universități, autoritățile locale și regionale. Toate obiectivele legate de creșterea inclusivă, inteligentă, durabilă, nu se îndeplinesc. Vorbim uh, despre cele 28 de um, state membre și despre peste um, cele 200 și ceva de regiuni pe care le au. 7 miliarde din politica de coeziune care, după cum am spus, se vor întoarce în buzunarele statelor membre. Această situație ar trebui să întristeze toate statele membre, dar se pare că unele se bucură pentru că își recuperează acești bani. Uh, Însă banii aceștia erau angajați deja, ceea ce înseamnă că în următorii câțiva ani uh, va trebui să se întoarcă la același nivel de plăți uh, anterior. În plus, uh, suntem încurcați în birocrație. Ne tot întrebăm de ce acești bani nu au fost executați în cadrul politicii de coeziune. Din cauza regulamentelor, din cauza regulilor statelor membre care complică tot mai mult legislația care oricum nu este simplă. De aceea am ajuns la această situație. Și responsabilă mai este și Comisia Europeană. Eu nu scutesc uh, de responsabilități Parlamentul, dar alături de Comisie, Consiliul are și el răspunderea acestei situații pentru că jumătate din autoritățile de uh, management nu au fost deocamdată numite. Și acest lucru este important pentru creștere, coeziune socială, coeziune teritorială în Uniunea Europeană. Și acest lucru ne arată încă ceva, și anume că în interesul uh, credibilității și seriozității Uniunii Europene și pentru a ne respecta propriile promisiuni, este important să revizuim uh, CFM-ul pentru că avem nevoie de mai puțină birocrație și trebuie să uh, putem reacționa mai rapid când trebuie să reacționăm și să răspundem nu doar așteptărilor cetățenilor, dar și pentru a ne onora angajamentele și promisiunile. Așa cum am spus, 7284 uh, uh, uh, de mii de milioane de euro este cifra. Vom avea probleme grave de plăți în anii viitori, pentru că vorbim despre o sumă angajată care se întoarce la statele membre. Însă autorizațiile rămân acolo, aceste uh, plăți uh, nu se fac, însă așteptările regiunilor rămân. Sunt uh, mai multe întrebări pe care nu pot să nu le pun Comisiei Europene. E vorba de un avans din planul Juncker de 73,9 milioane de euro autorizații de plată. Deocamdată nu uh, s-a prelungit perioada și deocamdată uh, pentru Fondul European de Investiții Strategice nu s-a luat nicio decizie în acest an. 73,9 milioane de euro este cifra, repet. Plec de la principiul că în 2016 această sumă nu va fi necesară, având uh, în vedere că probabil se va aproba prelungirea Uh, pentru uh, Fondul European de Investiții Strategice dincolo de 2016. În categoria 3, văd că s-a uh, făcut o creștere legată de această problemă pe care trebuie să o rezolvăm. Ce ține de securitatea de migrație, problema refugiaților. 250 de milioane în autorizații și doar, 200, deci doar 10 milioane plăți. Am o întrebare. Aceste 10 milioane care reprezintă plăți sunt doar suficiente Și când vorbim despre DAB 4, anumite chestiuni erau opace și acum sunt ceva mai clare. În privința Regatului Unit avem corecții din 2014-2015, avem uh, câteva milioane uh, aferente corecțiilor din acești doi ani, 2012, 2013, 2014, 2015, s-au făcut rectificări, însă sunt și alte compensări care adesea trec neobservate. De exemplu, o reducere de un sfert este necesar, a fost necesară pentru a putea face față acestor ajustări. Austria, Germania, uh, Olanda și Suedia sunt uh, implicate adesea ele primesc compensări care nu sunt întotdeauna foarte clare. Și pentru că vorbim despre DA4, profit de ocazie într vă spune că 100 cam un miliard de euro sunt, uh, reprezintă sancțiuni și amenzi uh, care sunt menite a compensa deprecierea lirei după Brexit. Asta înseamnă cam 1,8 milioane de euro și uh, necesară o compensare asemănătoare. Vorbim despre uh, se vorbește despre AMIF doar 10% din uh, cei 170 uh, de milioane de euro au fost alocați relocării refugiaților. Și eu uh, aș vrea să știu cum se autorizează aceste plăți și cum sunt ele folosite în cadrul relocării refugiaților. Și o altă întrebare legată de uh, bugetul rectificativ uh, numărul 5, pentru că președintele meu a cerut să vorbesc și despre acesta. Aici uh, trebuie să ai diplomă universitară numai ca să știi să citești tabelele. Și ar trebui să mai ai uh, o diplomă în uh, specializată în bugetele Uniunii Europene pentru a înțelege cum stau lucrurile, stau lucrurile cu resursele proprii și cu uh, toată problema rabatului și condițiilor speciale acordate British Rebate și așa mai departe. Trebuie să simplificăm lucrurile, trebuie ca lucrurile să devină clare pentru cetățenii Uniunii Europene. Există cercuri nu doar pentru Regatul Unic ci și pentru uh, Dinamarca, Danemarca, Suedia, Austria. Și această decizie este legată de o rectificare care se va face în toate statele membre, pentru că este inclusă în cadrul financiar multianual. Uh, Însă procesul este unul automat și statele uh, membre contează pe acest mecanism. Unele state membre primesc o sumă importantă, alte state membre primesc ceva mai puțin. În orice caz, din punctul nostru de vedere, situația noastră este neutră. Iată ce întrebare am pentru Comisie. Cantitățile prevăzute erau deja prevăzute pentru statele membre pentru exercițiul 2016 sau sunt uh, prevăzute pentru 2017? și vreau să asociez cu bugetul pe rectificativ numărul 4, așa să știu dacă uh, sunt uh, influențate uh, prevederile pentru 2016 sau pentru 2017? Pentru DAP 5 aș vrea să știu dacă ajustările, uh, corecțiile, unele fiind importante, uh, pot fi clarificate de comisie. Pentru că se fac anumite rectificări și aș vrea să știu dacă ele sunt prevăzute pentru 2016 sau 2017, pentru că este posibil să existe o anumită întârziere. Știu că nu s-a încheiat încă procesul de rectificare Cu toții suntem pregătiți pentru aprobarea proiectului de buget rectificativ 4 și 5 proiectelor. Nu știu însă dacă și Consiliul este pregătit. Consiliul trebuie să fie dispus și pregătit să negocieze revizuirea CFM-ului. Însă, iată, tocmai v-am demonstrat că aceste bugete rectificative ne arată cât se poate declar că este necesară revizuirea cadrului financiar multianual. Și noi vrem să știm cât de dispus este Consiliul să facă progrese cu aceste bugete rectificative. Și aș vrea să mi se spună cât de mult dorește Consiliul să avansăm în aceste negocieri. Dacă e nevoie de o procedură expres și noi suntem pregătiți să negociem cu Consiliul, e nevoie să aibă și uh, Consiliul bună credință și bunăvoința și disponibilitatea pentru a negocia rapid revizuirea CFM-ului. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Fernandez! Cred că deja o putem ruga pe doamna Calvinio să răspundă la întrebările raportorului nostru general. Nu voi intra în toate detaliile dar, patru. Well, two distinct elements. One is a normal one, the global transfer that we do every year at this. Sunt două elemente. În primul rând, transferul global pe care îl facem în acest moment în fiecare an pentru a vedea dacă există plăți care nu vor fi folosite și să încercăm să le redistribuim uh, acolo unde este nevoie în buget. Aici am uh, consolidat câteva programe. De exemplu, la rubrica 1A, la rubrica 3 și așa mai departe, uh, realocând uh, fonduri uh, de acolo unde nu era nevoie de plăți. Nu voi intra în detalii, cred că cunoașteți procedura. DAB 4 are un alt element foarte important, care are de-a face cu reducerea bugetului general datorat uh, întârzierii implementării uh, rubricii 1B, fonduri structurale. Uh, la asta s-a referit uh, domnul Fernandez. Într-adevăr, e vorba de o reducere de 7,3 miliarde de la bugetul uh, general, uh, în special datorită rubricii 1B. Există um, câteva reduceri mai mici și în alte zone. Printre motive ați v-ați referit la birocrație, eu vreau să vă prezint informațiile de care dispunem, ca să vă explic de ce s-a ajuns la aceste întârzieri. În primul rând, nu trebuie să ne amăgim. De la N plus 2 la N plus 3, schimbarea a impus un alt ritm al implementării fondurilor structurale. Este mai puțină uh, disciplină și urgență de implementare. Acest lucru este un element important pentru că ritmul punerii în aplicare ne va, va reprezenta o frână pe întreaga uh, perioadă de programare. CFM-ul actual are câteva condiționalități exante, macrocondiționalitatea pe care o cunoaște prea bine Parlamentul și există și alte condiționalități specifice al căror scop este să garanteze că statele membre au uh, sisteme administrative uh, adecvate, una, o altă cerință legislativă, înainte de cheltuirea fondurilor. Acest lucru, sigur, reprezintă încă un factor care uh, duce la întârzieri. Statele membre fac eforturi enorme pentru îndeplinirea acestor condiționalități. Trebuie să nu le neglijăm. În al treilea rând, uh, s-au înregistrat întârzieri la adoptarea programelor și a cadrului legal, așa cum a spus și domnul Fernandez. Apoi, statele membre s-au uh, concentrat mult pe implementarea programului 2007-2013. Noi le-am susținut din partea Comisiei pe cât posibil pentru a uh, maximiza absorția fondurilor în perioada de programare anterioară. Toate forțele noastre administrative s-au concentrat pe acest lucru. Uh, și, în final, da, e adevărat, trebuie să simplificăm și regulile. Știți că noi am venit cu o propunere ambițioasă, 15 de uh, acte legislative, domnul Artui chiar să referi la acest lucru. Acest lucru uh, este uh, o parte a uh, explicației. Dar nu de aceea nu s-au implementat problemele, în programe așa cum trebuia. Mai sunt și alți factori. S-au redus uh, semnificativ uh, necesitățile plăților datorită întârzierilor cu fondurile structurale. De aceea am propus să facem o consolidare a chestiunilor legate de angajamente din DA 4. Noi am propus o creștere a creditelor de angajament, în special la rubrica 3, pentru a răspunde la criza actuală cu refugiații și securitatea. Deci o tranșă finală de 15 milioane și 10 milioane pentru noul instrument de susținere de urgență în cadrul Uniunii Europene. Domnul Fernandez mi-a adresat o întrebare specifică în legătură cu acest lucru. Dacă cele 10 milioane sunt suficiente, dacă am înțeles eu bine întrebarea dumneavoastră. Noi credem că da, obiectivul acestei consolidări este uh, să ne pregătim de iarnă, uh, să pregătim uh, taberele de refugiați de iarnă. Colegii de la ECO și de DG Home uh, au spus că da, e suficient. Desigur, dacă nu vor fi suficiente aceste fonduri, suntem dispuși să căutăm alte surse de finanțare. De asemenea, vrem să um, completăm uh, liniile bugetare AMIF și uh, IFL. Încercăm să, fim, uh, să avem capacitatea de a răspunde la necesitățile viitoare care vor apărea. Avem câteva solicitări uh, încă la care nu s-a răspuns încă din partea Bulgariei și uh, știți că și relocarea va um, uh, implica nevoi noi. Bugetul pe 2016 a mobilizat complet instrumentul de flexibilitate. Vrem să mobilizăm și marja de urgență. Ehm, va trebui să compensăm ehm, cu marjele nealocate de la rubrica 5 pentru a compensa pentru uh, viitor. Domn... EFSAI. Domnul Fernandez a referit și la decalarea fondurilor la începutul perioadei pentru EFSI. Eu vreau să vă spun că acest lucru nu prejudicează nici de cum cheltuielile pentru a doua parte a CFM. Există, iată, deci posibilitatea de a face o evaluare a utilizării instrumentelor financiare deja în 2016 și de aceea credem că a fost bine să le anticipăm pentru 2016 pentru a nu uh, împovăra anii următori. Însă acest lucru va reveni pe tapet și cadrul FC2 care va fi negociat în următoarele săptămâni. Acestea sunt uh, unele dintre elementele cele mai importante. De asemenea, mai există uh, propuneri și de a consolida schema de personal la Frontex pentru a încerca să uh, dăm un răspuns la nevoile de personal uh, pentru Grecia, dar nu are impact bugetar. În ceea ce privește cheltuielile, iată, acestea sunt cele mai importante elemente. Și mai sunt și câteva întrebări în ceea ce privește ajustările de um, venituri. Se regăsesc uh, în uh, DA 4, dar vor interveni mai ales în cadrul DAB 5. Procesul de ratificare s-a finalizat în ceea ce privește resursele proprii. Ultima țară care a ratificat acest lucru a fost România și a notificat acest lucru și decizia cu privire la resursele proprii a intrat în vigoare pe 1 octombrie. Și acum uh, trebuie să avem grijă să vedem cum anume se ajustează veniturile din diferite state membre. După cum știți, decizia cu privire la resursele proprii va incorpora noul sistem european a conturilor um, europene, ESA 2010. Există de asemenea și o colectare din taxele vamale de la 25 la 20% și mai uh, se regăsesc aici ca influență și anumite uh, rabaturi. Știți că Sistemul este foarte complex și mă bucur să am cu mine pe cei doi experți care vă stau la dispoziție pe întrebări, dacă vreți uh, detalii. Pentru a ține cont de acest lucru, propunem acest buget rectificativ uh, cu numărul 5. Statele membre au fost deja informate, erau deja la curent cu Uh, impactul primei evaluări în iulie, au primit acum informații mai detaliate dacă au bugetat astfel de nevoi pentru 2016. Mi s-a răspuns că da, majoritatea care ne-au răspuns anticipaseră deja acest lucru, însă probabil ce n-au anticipat a fost o reducere semnificativă a plăților din DAB 4, deci o chestiune care a intervenit în ultimele săptămâni dacă proiectul de buget rectificativ este adoptat în acest an, Sistemul Național de Conturi pentru Bugete va ține cont uh, de acest lucru pentru bugetul din anul acesta, dar în ceea ce privește plățile efective, impactul probabil va avea loc în ianuarie, dacă bugetul rectificativ se adoptă în plenara din noiembrie. Planul așa este, de adoptare în plenara din noiembrie. Dumneavoastră ați arătat că nu e vorba de o creștere pentru bugetul european, ci e vorba doar de relații contribuțiile relative a statelor membre. Acest lucru a fost adoptat dacă se adoptă în noiembrie, se uh, regăsește în fondurile uh, nucleu în ianuarie. Sper că am clarificat toate întrebările ridicate în discuție și mă bucură disponibilitatea Parlamentului de a adopta o decizie cu privire la aceste două proiecte de buget rectificativ cât se poate de curând. Mulțumesc. Merci, Madame Calvino. Vous avez laissé entendre que monsieur... Mulțumesc. Ați lăsat <clears throat> să se înțeleagă că un coleg de-al dumneavoastră ar putea să dea detalii suplimentare cu privire la AMIF. Mulțumesc, domnule președinte. O să vă explic situația așadar pentru Fondul pentru Azil, Migrație și Integrare, AMIF, recurgând la acronimul în engleză, deci voi vorbi în engleză. În primul rând, vreau să vă amintesc că AMIF uh, se compune din trei elemente. În primul rând, programele naționale din statele membre, apoi uh, asistența de urgență și uh, acțiunile Uniunii, asistența de urgență care se folosește pentru a răspunde la nevoi specifice în cursul unui an, a fost bugetată pentru 2016 cu 326 de milioane care au fost epuizați. La fel și în cazul Uh, acțiunilor Uniunii, care au fost uh, bugetate cu 43 de milioane, care au fost complet utilizate. Ce a mai rămas a fost uh, programul pentru AMIF din CFM, unde 1 miliard 400 de credite de angajament au fost bugetate în 2016 pentru a implementa deciziile Consiliului cu privire la relocare. Decizie care prevedea ca până la 160.000 de oameni să fie relocați din Grecia și Italia. 640 de milioane au fost angajați și puși la dispoziție statelor membre pentru aceste relocări iar în cursul acestui an, circa 200 de milioane care au rămas disponibile cu titlul de angajamente au fost transferate către noul instrument de susținere de ajutor umanitar în interiorul Uniunii pentru a ajuta Grecia să facă față numărului mare de refugiați care se află în momentul de față acolo. Apoi, la finele lunii septembrie, pe 29 2016, Consiliul a adoptat o decizie pentru a permite statelor membre să utilizeze o parte din banii prevăzuți pentru relocare pentru a finanța schema agreată cu Turcia deci din acordul cu Turcia, care permite ca în locul unei persoane returnate în Turcia, alt refugiat din Turcia să fie preluat în statele membre. Aici este vorba de un număr până la 54.000 de persoane care pot fi relocate din Turcia către statele membre. Deci o parte din Banii prevăzuți inițial pentru relocări pot fi folosiți și pentru această schemă cu Turcia. Din alocările prevăzute inițial pentru AMIF mai rămân circa 200 de milioane care se preconizează că vor fi pe deplin utilizate până la finele anului. Iar asistența de urgență se realizează în momentul de față, se analizează cererile din statele membre și de aceea Comisia a cerut pentru bugetul rectificativ numărul 4 pentru AMIF o creștere cu 130 de milioane la nivelul creditelor de angajament care să fie folosite pentru a putea face față unor alte solicitări posibile între momentul actual și finele anului, într-o uh, situație care uh, rămâne volatilă în ceea ce privește migrația. În special uh, în sud, în sudul Europei. Cu aceste majorări solicitate din cadrul proiectului buget rectificativ numărul 4, Comisia consideră că se va putea face față cerințelor cunoscute și preconizate până la finele anului. Mulțumesc! Merci, monsieur Mulțumesc, domnul Fernandez. Aveți răspunsul la întrebările dumneavoastră? Domnul Depre. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori în primul rând să spun că în ansamblu sunt de acord cu semnele de întrebare pe care le-a exprimat domnul Fernandez în ce privește bugetul, o să recurg la o botare. Într-un an trebuie să cer bani suplimentari, un an de acum e nevoie de 7 milioane plus, dar indiferent de motiv, indiferent dacă e vorba de întârziere în statele membre, indiferent dacă sunt rațiuni administrative, indiferent că e lipsă de simulare în partea comii. e foarte nefastă în circunstanțele actuale pentru perspectivele de creștere economică în Uniunea Europeană și cred că e o problemă reală și avem dreptate să organizăm la un moment dat o ședință <clears throat> în care să vedem care este de fapt eficacitatea acestor dispozitive. În orice caz, Efectul yo-yo de care <clears throat> ne batem joc uh, o să ne afecteze și mai mult. Pentru că vom trece de la niște minusuri la niște plusuri până la sfârșitul legislaturii uh, pe baza regulii în 3. În al doilea rând, în legătură cu criza migrației, mă bucur să constat că sunt prevăzute mijloace suplimentare. Ascultând spre domnul Preza mă gândeam că dacă nu costă mai mult, e pentru că există politici care nu funcționează. Pentru că dacă creditele care fi necesare pentru relocalizare nu sunt utilizate, devin disponibile, credite legate de transfer, nu o să mă distrez să precizez cifrele aici, <clears throat> transferul din afara Uniunii costă mult mai mult din diverse motive la care nu o să mă refer. Aceste eșecuri dau marja de manevră și deci se pot utiliza în alte scopuri o parte din banii disponibili, ceea ce oricum ar merita o anumită reflexie aprofundată. În al treilea rând, și nu o luați o de provocare, dar mi se pare oarecum suprarealist să spunem că DAP 4 e legat de situația cu Marea Britanie. Dacă înțeleg bine, momentul în care Marea Britanie a decis să părăsească Uniunea, sunt state membre care vor trebui să plătească mai mult pentru rabatul britanic ca urmare a mecanismului de corectare, sau n-am înțeles eu bine. Dacă n-am înțeles bine, vă rog să mă scuzați dar sunt foarte uimit de ce e prevăzut în ce privește amenziile și aș vrea să mi se explice dacă am înțeles bine sau nu. Ca urmare a Brexitului, livra britanică și-a pierdut din valoare. Păi britanici au decis Brexit-ul. Intervenții fără microfon din sală. Și vom utiliza profitul din amenzi pentru a compensa scăderea uh, valorii lirei sterline în buget și statele membre o să plătească? Păi dacă asta e logica, vă rog să-mi explicați. Păi britanicii spun uh, adio. Lira sterlină scade între 20 și 30%, deci valoarea contribuției britanice la buget scade și ea în consecință și ce spune? Păi nu, nu e o problemă britanică, e o problemă pentru ceilalți. Păi e totuși ceva unic. Și îmi pun întrebări. E ceva pozitiv în mecanica prevăzută aici în ce privește amenziile și anume că întotdeauna am solicitat că rezultatele să rămână în buget, să nu se restituie diverselor state membre. Iar pentru acest tip de utilizare vă măturisesc că e ceva cu totul unic. Sau mă înșel. Intervenții fără microfon. Deci, domnule președinte, <clears throat> aș vrea să examinăm această afacere cu o atenție extremă. Președinte, am putea solicita Comisiei Europene să ne precizeze cum se întâmplă cu Marea Britanie. Din câte mi-aduc aminte, din februarie, când domnul Cameron spune, nici vorbă ca Europa să aibă o monedă unică vrem neapărat să fie mai multe valute în Europa când uh, fixăm contribuția Marii Britanii. Marea Britanie plătește în lire sterline, dar asta presupune că există o paritate între euro și lira sterlină. În ce moment se stabilește paritatea între euro și lira sterlină și cum mai explicăm că în momentul plății efective va fi o sub valoare de 1 miliard 800 de milioane, din câte am înțeles. Deci, primul prejudiciu suferit de Uniunea Europeană e acum în 2016. Brexitul costă Uniunea Europeană 1 miliard 800 de milioane. Cum se explică această pierdere din rata de schimb? Pentru că Marea Britanie ar trebui să plătească în euro. Nu. S-a stabilit la un moment dat o paritate. Comisia poate să clarifice acest aspect? Dar poate domnul Donano înainte și veți răspunde. Da, e o întrebare foarte importantă. E o problemă de fond care se pune aici în legătură cu acest subiect, dar eu doream să intervin mai întâi ca să spun uh, împreună cu domnul Fernandez că e nevoie de o mai mare inteligibilitate pentru cetățean în bugetul european. E insuportabil să nu se poate înțelege ce se întâmplă în aceste entități. Dar aș vrea să revin în special asupra problemei decalajului între angajamente și plăți. În fiecare an e același lucru și știu de experiență că a fost utilizator de fonduri structurale, că trebuie doi ani între momentul în care se cere plata și momentul în care apare plata europeană. Ceva nu merge bine. Sunt multe, mult prea multe complicații în circuit care fac să există această întârziere și care îi cam descurajează pe autoritățile de proiecte. Dar am o altă întrebare. Poate anex ceva legat de macrocondiționalitate. Se pare că președintele Comisiei a fi trimis o scrisoare președintelui Parlamentului ca să-i spună că Spania și Portugalia nu respectă condițiile de macrocondiționalitate și, prin urmare, se va suprima sau se vor uh, suprima fondurile structurale. Sunt surprins că la Comisia de Buget nu ni s-a pus această întrebare. E bizar să fie regii și în comisiile care se ocupă de această problemă, pentru că sunt uh, consecințe bugetare ale acestei chestiuni. Aș vrea să știu de ce Comisia de Buget nu e și ea implicată în răspunsul dat președintelui Comisiei. Președintele, nu. Scrisoarea pe care am adresat-o președinte avea ca scop să spună că am dat dovadă de o clemență deosebită față de Grecia și încercăm să înțelegem de ce ar fi un tratament diferențiat între Grecia și Spania și Portugalia, dar e o chestiune la care vom reveni fără îndoială. Domnul de pre are o observație suplimentară. O butadă, domnule președinte, în ce privește banii care vor trebui plătiți pentru a compensa deprecierea lirei sterline. Trebuie să retragem 9 milioane, pentru că, de fapt, în altă parte, în documentul DAP 4 se precizează că, ținând cont de faptul că Agenția Europeană a Medicamentului are sediul la Londra. Prin modificarea ratei de schimb, bugetul va trebui să plătească cu 9 milioane mai puțin. Aș vrea să mi se explice ce vrea să spun asta, că trebuie să ținem toate agențiile să aibă sediu în uh, Marea Britanie, având în vedere deprecierea lirei sterline, de valorizarea ei, atunci tot o să coste mult mai puțin. Madame Moody. Euh. Doamna Moody. <laughs> Alors, est-ce que, est Commission veut... Comisia poate să ne spună în ce moment se stabilește rata de schimb între lira sterlină și euro? ca până la urmă la sfârșitul anului să vedem. Adică dacă lira s-ar fi apreciat, am fi făcut o afacere bună. In fact... Monsieur Fernandez, avant... Domnul Fernandez și apoi da, o singură precizare suplimentară. Dacă există o devalorizare a lirei sterline, celelalte state membre trebuie să plătească mai mult. Întrebarea care se pune este dacă are loc o creșterea ratei de schimb al sterline, se întorc banii la buget sau se... asta se întâmplă între statele membre. Pentru că în cazul concret, fiind venituri, capacitatea noastră bugetară, după cum v-am spus, e în hemiplegie, nu ne ocupăm decât de cheltuieli, nu și de încasări, nu și de venituri. Domnul de la comisie. Um. Thank you, Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. De fapt, este una dintre caracteristicile părții de venituri din bugetul UE, faptul că contribuțiile statelor membre sunt stabilite la finalul anului calendaristic în care bugetul este votat definitiv de către autoritatea bugetară. Deci, în mod normal, 31 decembrie a anului înainte de execuția bugetară. Deci, ratele de schimb utilizate pentru contribuțiile acelor state membre care nu folosesc euro sunt stabilite pe 31 decembrie. Și dat fiind vorba că acum discutăm 2016, ele fusese restabilite pe 31 decembrie 2015. Totuși, Contribuțiile efective ale statelor membre nu sunt făcute într-o singură tranșă la începutul anului, ci sunt uh, decalate în uh, tranșe lunare, uneori chiar bilunare, pentru parcursul anului. Și uneori poate apărea o discrepanță între rata de schimb utilizată la începutul anului pentru calculul contribuției și valoarea efectivă a acelor contribuții atunci când uh, sunt trase. Această discrepanță sigur că poate merge în ambele direcții. Și de fapt, în cursul anului 2015, lira sterlină a crescut și prin urmare, la sfârșitul anului, nu mi-aduc aminte de suma exactă, dar fost câteva sute de milioane de euro suplimentari din partea contribuției în lire sterline din partea Regatului Unit. În cursul 2016 tendința s-a inversat. Lira sterlină a scăzut uh, și la începutul anului, dar uh, scăderea s-a accelerat și de aceea considerăm sau preconizăm că până la finele anului va exista o discrepanță negativă uh, în bugetul european calculată în euro. Mecanismul prevede ca orice câștiguri sau pierderi să se reflecte asupra statului membru în sens pozitiv și negativ, dar în sens negativ, dacă sunt pierderi, riscul este ca la finele anului Uh, să avem de face cu un deficit la închiderea conturilor și acest lucru trebuie evitat și de aceea păstrăm uh, o serie de amenzi pentru a compensa aceste pre- pierderi preconizate din rata de schimb. Sper că am fost suficient de clar. Președintele, aș dori o precizare de ce nu faceți să figureze în uh, situația modificativă? Amenziile cu cuantumul efectiv sunt uh, venituri excepționale? și cuantumul de valorizării lirei sterline, acest 1 miliard și 800 de milioane în cheltuieli. De ce faceți compensarea? In the end. În final, Contribuțiile bugetare corespund cu cheltuielile, acoperă toate cheltuielile. Dar, dacă apare o astfel de pierdere datorată cursului valutar și am ajunge într-o situație în care nu toate cheltuielile să fie acoperite de venituri, am ajunge la un deficit în realizarea exercițiului bugetar și Până acum, în istoria bugetului uh, european, întotdeauna am avut surplusuri, dar dacă ar apărea o astfel de situație extremă, am putea avea de-a face cu un deficit și acest deficit ar trebui să fie acoperit de contribuții proaspete în anul bugetar următor. Ar fi o situație neplăcută pentru că ar Uh, lua din uh, creditele de plată pentru 2017 și de aceea încercăm să avem un echilibru pe partea de venituri în 2016 și de aceea uh, apelăm la o parte din amenzi. Dacă îmi permiteți să mai adaug. Ce vrem să evităm este ca atunci când există o ajutare a PIB-ului. De asemenea, există și ajutarea contribuțiilor. De aceea apelăm la amenzi și atunci când uh, apar astfel de fluctuații la nivelul PIB-ului. Ați înțeles că noi suntem preocupați de transparență la comisia noastră. Deja toată treaba asta legată de uh, încasări uh, a ajuns să fie un fel de sac uh, fără fund. Unele uh, state membre uh, încearcă să recupereze niște bani. Uh, dacă Mm, lucrurile ar sta altfel, n-ar mai fi tot felul de uh, improvizații și de mici aranjamente între statele membre. Suntem într-o situație de deficit democratic. Uh, trebuie să terminăm cu aranjamentele între statele membre. Confirmați-mi un lucru. În uh, DAP 4 ați menționat suma concretă a sancțiunilor. Un miliard și jumătate uh, corespundea deprecierii lirei, nu? De fapt, noi am încercat să fim prea transparenți, asta e clar. Pentru că, de fapt, prin DAP 4 nu propunem să se facă acest lucru, ci explicăm doar că nu vom bugetiza amenziile, dacă va fi cazul. Deci amendele, amendele nu sunt, amenziile, iertați-mă, nu sunt uh, menționate în DAB 4. Deci va fi un DAB suplimentar, un DAB 6, în care se va ține cont de deprecierea concretă suma Acestea nu vor apărea într-un nou buget rectificativ pentru că ceea ce rămâne uh, a, se reflectă în surplus sau deficit. Noi nu ne propunem să avem un deficit pentru bugetul european și de aceea doar vă anunțam și aici poate că am încercat să fim prea transparenți. Am spus că există niște amenzi care sunt exigibile, dar nu vrem să le uh, folosim încă pentru a nu risca să rămânem pe deficit. De aceea nu le bugetam, vă informăm doar. Domnule Depre. În uh, intervenția noastră vă spunem că există incongruențe politice. În momentul în care o persoanele decid să părăsească o uh, asociație, ei nu mai plătesc cotizația și ceilalți trebuie să plătească un, o, ceva în plus. Propunerea comisiei are un aspect pozitiv. Întotdeauna ne-am luptat pentru ca uh, amenziile să rămână în buget, banii aduși de amenzi. Înțeleg că comisia va lăsa amenziile în buget uh, <clears throat> ca și compensare pentru imbecilitatea pe care o reprezintă pierderea pe care ne produc acum englezii. Da. În orice caz, dacă uh, înregistrăm amen- am fi înregistrat amenziile ca încasări, deja statele și-ar fi băgat în buzunar aceste sume și la sfârșitul anului am înregistrat deficit și banii ar trebui să se întoarcă de la statele membre la bugetul european pentru a compensa. Cred că ar fi mai clar să spunem care e pierderea pe care nu produce Brexitul. Dați dat și pe Twitter un mesaj. Deja un miliard 800 uh, de milioane este până acum uh, costul Brexitului. ului Asta e prețul pe care trebuie să îl suporte statele membre ale Uniunii Europene, pentru că englezii vor să iasă. Vă amintiți că președintele Consiliului în februarie a acceptat să existe în Uniunea Europeană mai multe modele. Cred că ne-am clarificat pe această temă. Domnul Geier are cuvântul. Ich hätte dazu noch einen nicht ganz ernst gemeinen Kommentar. Aș vrea și eu să fac un comentariu de ordin general. Săptămâna trecută în Financial Times am citit și iar am și fost chestionată cu privire la această privință în presă și e vorba de întrebarea dacă Marea Britanie vrea să-și retragă contribuția britanică sub forma celor 42.000 de sticle de vin care sunt pe undeva prin pivnițele instituțiilor europene. Eu cred că nu așa se rezolvă problemele bugetare. Uh, dar uh, poate că și anumite contribuții în natură a guvernului uh, britanic uh, n-ar fi rele. De exemplu, să lasă steagul european aici, dacă tot pleacă. Asta ar fi ideea mea. Tocmai regatul Belgiei ne-a lăsat moștenire un muzeu care face parte din uh, patrimoniu, pentru că asta se întâmplă la un divorț, nu? Se împarte patrimoniul familiei. A trebuit ca britanicii să participe la renovarea acestui muzeu. Și la operarea lui, opera... În fine, domnule Fernandez, concluziile. Est-ce qu'on ne pourrait pas prendre en otage ce DAMP 4 N-am putea să luăm o stat ECDA 4 la negocierea cadrului financiar multianual și uh, la negocierea pe bugetul 2007 17. Consiliul cu siguranță ne va cere să votăm DAB 4 încă din octombrie, a doua sesiune de la Strasburg. Poate că am putea să spunem că vrem să negociem totul deodată DAP 4, DAP 5 eventual și apoi uh, revizuirea CFM și bugetul pe 2017. Trebuie să așteptăm să vedem ce spune Consiliul. Noi suntem uh, oameni binevoitori, cu bună credință, suntem uh, dispuși să negociem și mingea este în terenul Consiliului. Dacă Consiliul dorește să negocieze, noi suntem gata. Dacă nu sunt în stare să negocieze cu noi, nu putem negocia, însă ei trebuie să dea un răspuns. Noi uh, suntem dispuși și pregătiți pentru negocieri. Și desigur, după cum am discutat asta, toate aceste aspecte sunt legate. Când vorbiți, uh, când un portughez vorbește despre minge și despre Europa, știe foarte bine despre ce vorbește se pregătește de marcarea unui gol. Acesta fiind spuse, vom trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Și îi voi da cuvântul colegei noastre, Patricia Sulin, pentru a ne vorbi despre mobilizarea Fondului European de Solidaritate. Aveți cuvântul. Hvala za besedo, Mulțumesc, domnule președinte. Fondul de solidaritate a fost creat pentru a asigura ajutor de, de urgență în cazul unor dezastre naturale majore. Regulamentul a fost amendat în 2014 și permite ca Până la 50 de milioane să poată fi incluse în bugetul general sub formă de angajamente de plăți pentru a asigura astfel uh, disponibilitatea fondurilor în caz de dezastru. Fondul European de Solidaritate este mai mult decât susținere financiară, este și un mesaj de solidaritate politic față de cetățenii afectați și permite astfel ca ajutorul necesar să poată fi realizat uh, în timp util. Uh, Uniunea Europeană sperăm că va putea să îndeplinească acest obiectiv și pe viitor și de aceea aș dori ca suma să fie inclusă și în bugetul pe 2017 și vă rog să susțineți acest lucru. Mulțumesc! Mulțumesc pentru prezentarea pe care ați făcut-o și recomandarea pe care ne sugerați. Există solicitări de intervenție? Nu văd pe nimeni. Prin urmare, Amendamentele pe marginea raportului doamnei Sulin trebuie înaintate până pe 14 octombrie ora 10. Comisia pentru buget va vota raportul și amendele pe 19 noiembrie și în plenară nu știm când va ajunge pe ordinea de zi, dar uh, fără îndoială până la finele acestui an. Acum am să dau cuvântul colegului nostru Victor Negrescu la punctul 7, mobilizarea Fondului European de ajustare la globalizare în urma unei cereri din partea Estoniei. So, uh, I'm going to speak in English. Mulțumesc foarte mult, am să vorbesc engleză. Pe 11 mai 2015, Estonia a înaintat o astfel de cerere pentru o contribuție din Fondul European de Ajutare la Globalizare. Este vorba de peste un milion de euro pentru 1550 <clears throat> de lucrători care fuseseră concediați. Estonia are o economie care depinde foarte mult de exporturile de bunuri și servicii, mai mult decât media din statele europene. Iar această concediere a avut loc într-o regiune din nord-estul Estoniei, care a avut oricum de pierdut foarte mult în ultimii ani datorită turbulențelor de pe piața petrolului. Și și datorită poziției geografice îndepărtate a acestei regiuni. În raport se mai vor, în raportul EGF se mai spune și că producția de produse chimice a scăzut foarte mult, ceea ce a afectat sectorul, iar acțiunea a fost elaborată respectând regulile proiectelor din Fondul European de Ajustare la Globalizare și este compatibil cu toate cerințele în ceea ce privește eficiența resurselor și economia durabilă. De aceea susțin acest raport și le solicit colegilor să încerce să adauge poziții politice la acest raport care n-au legătură cu acest dosar în speță. Mulțumesc! Merci, monsieur le rapporteur. Mulțumesc, domnule raportor. Deschid uh, dezbaterea în legătură cu acest punct. Vous avez la parole, monsieur Baron. Thank you. <coughs> Thank you, Mr. President. Uh, I'm absolutely... mulțumesc, domnule uh, președinte. Mă bucur că acest raport uh, este în fața noastră acum și aș dori să spun domnului raportor că desigur nu o să venim cu adăugiri uh, politice la Fondul European de Ajustare. Însă eu cred că atunci când comunicăm acest raport ar trebui să subliniem în mod specific că acești bani merg pe măsuri uh, uh, care vizează piața activă a muncii și nu pentru a finanța sectorul uh, produselor chimice, pentru că există totuși pături de populație și chiar și mass media care nu înțeleg cum funcționează uh, Uh, fondul de ajustare la globalizare. Și în al doilea rând, aș dori să vă atrag atenția asupra faptului că colegii din Comisia de Buget uneori pot avea o influență foarte mare. Anul trecut, uh, un coleg cu mine am abordat guvernul și le-am din Estonia și le-am spus să fac această solicitare. Atunci ne-au spus că nu, că avem suficienți bani, dar uh, iată că acum, uh, după un an, într-adevăr, uh, au formulat această cerere. Vedeți așadar că și Comisia de Buget poate funcționa efectiv. Monsieur Peit. Mulțumesc, salut eforturile tuturor pentru asta Estonia. Domnul Pet. Mulțumesc, vreau să mai adaug și eu că este prima dată când Estonia solicită bani din acest fond și din punctul meu de vedere este important pentru că, din păcate, tot ce s-a întâmplat și ce se întâmplă în uh, sectorul chimic din această parte a Estoniei arată cum anume funcționează prețul scăzut a petrolului, în contextul noilor tehnologii. Deci, uh, iată că avem de-a face cu o influență directă a prețului scăzut la petrol. Mai important să subliniem că această regiune din Estonia este și una fragilă din punct de vedere social și de aceea asistența practică din uh, acest fond, dar și din partea Uniunii Europene, are o însemnătate practică, dar și morală. Și de asemenea aș dori să mai subliniez și faptul că dacă se va adopta această susținere pentru Estonia, fondurile vor uh, fi cheltuite pentru măsuri care vizează piața muncii. Mulțumesc. Văd că nu sunt uh, alte solicitări de intervenție. Ar fi bine ca fondul acesta să poată permite să ne ajustăm la globalizare înainte să fac concedierile. Aș vrea să precizez dacă nu are observații domnul Negrescu, că va exprima un aviz uh, Comisia pentru Ocupare, pe care va fi votat mâine, 12 octombrie, iar amendamentele la raportul uh, colegului Negrescu vor putea fi depuse până pe 13 octombrie. Comisia Bugete se va pronunța pe marginea acestui raport și amendamentelor pe 24 octombrie, iar uh, plenara va vota pe 26 octombrie. Acum avem un uh, aviz uh, al doamnei Vioti referitor la uh, rolul uh, mișcărilor de refugiați, fluxurilor și uh, care se la rolul uh, Uniunii Europene în materie. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Cum, e, cum a anunțat lei, il nostru un proiect. Așa cum ați anunțat și dumneavoastră, este un proiect de aviz pe care îl elaborăm și care se concentrează E de fapt vizul nostru pentru comisiile AFET și DEVE și care pleacă de la premisa că așa numita criză a migranților, situația migratorie, care din 2013 nu ne dă răgaz, a arătat carențe masive în acțiunea Uniunii Externe. Există și lipsă de resurse pentru a răspunde unei situații de crize. Punerea de reformă a CFM merge în direcția corectă pentru că dă flexibilitatea necesară bugetului european pentru a face față situațiilor dificile care, cu care ne-a confruntat și care pot apărea și în viitor. În același timp, statele membre au încercat să găsească soluții și în afara bugetului european soluții care, din punct de vedere politic, pot fi împărtășite pentru că încearcă să abordeze problema de la rădăcină, cum este cazul Fondului Fiduciar pentru Africa sau Fondului pentru Refugiați Sirieni în Turcia. Ceea ce considerăm că nu este acceptabil însă este ca aceste fonduri să fie extrabugetare și să nu se supună controlului Parlamentului European. Pentru a găsi o soluție la provocările migrației, trebuie să ținem cont și care este obiectivul original al instrumentelor financiare pe care le avem la dispoziție și uh, să nu denaturăm acest uh, obiectiv. Nu putem uh, să permitem ca uh, fondurile europene să fie folosite pentru controlarea uh, granițelor din și de asemenea putem rămâne fără soluție uh, față de probleme cu care confruntă și țările în curs de dezvoltare. Și um, aici trebuie să, ca și Comisia să se angajeze pentru a oferi acestor țări perspective concrete de dezvoltare. Mulțumesc, uh, domnule Vioti. Cum să restabilim uh, pacea în Orientul Mijlociu, mijlociu cum să rezolvăm alte probleme? Ikään kysymyksen, että luulen, että... E o chestiune complicată, nu? Și e dificil pentru comisia noastră să dea un răspuns la această chestiune. Acum, finanțarea politicii externe a Uniunii este una din chestiunile la care face referire raportul. Însă cheltuirea acestor bani se face în afara vreunui control parlamentar. Acum, dacă se cheltuiesc uh, bani de la buget, uh, acest lucru nu ar trebui să se întâmple. Dacă se creează fonduri, acestea trebuie să fie supuse unui control și cred că comisia noastră ar trebui să evalua, evalueze cum anume se face acest control. Trebuie să îmi exprim o părere critică vis-a-vis -vis de existența unor astfel de fonduri, care de fapt ar trebui să treacă prin controlul bugetar. Pe de altă parte, înțeleg motivele, faptul că se dorește ca aceste fonduri să meargă către Africa. Însă trebuie să știm care sunt argumentele, ce face cine și când, pentru că dacă înființarea unor fonduri și cheltuirea banilor se bazează doar pe speranțe și bune intenții, să nu e suficient. nu pun sub semnul întrebării nevoia de a aborda migrația sau criza, ci doar maniera în care s-a făcut. Acum, în pregătirea acestor chestiuni în Parlament trebuie să ținem cont de dezvoltarea durabilă și drepturile omului, transparența și responsabilitatea sunt principii de bază și trebuie să existe vizibilitate și control. Aceste principii sunt esențiale și trebuie respectate. Mulțumesc, domnule Jaternachi. E adevărat că faptul că explodează bugetul ne preocupă. Trebuie ca acest buget să fie măcar comprehensibil pentru cetățenii europeni. Să rușe spre o galaxie bugetară. Pentru că prin buget nu putem răspunde la nevoi, creăm apendice bugetare. Ceea ce este îngrijorător. Nu mai dorește nimeni să intervină. Domnule Vioti, doriți să faceți o observație suplimentară? Nu? Atunci, 19 octombrie, la ora Până la ora 10 puteți depune amendamente pe marginea raportului domnului Vioti. Vom vota la bugete pe 9 noiembrie și pe 10 noiembrie, iar acest raport prețios și clarificant și decisiv va fi transmis Comisiei AFET și DV, comisiilor AFET și DV, care vor lucra împreună pe baza articolului 55, dacă nu mă înșel, pentru uh, a analiza acest raport. Având în vedere că sunt atât de multe inițiative în acest moment, um, doamna Gardia Sabal, uh, care trebuia să vorbească despre BEI, a spus că își va prezenta mai târziu uh, raportul. Noi suntem uh, responsabili pentru acest raport pe poziție egală cu Econ, ceea ce nu se întâmpla înainte. Acest raport este așadar amânat și suspendăm lucrările până astăzi la ora 15. Să știți că votul începe la ora 4 după amiază. Mai aveți întrebări? Dacă nu, suspendăm ședința.